Bun ați venit, uh, colegi, la ședința de astăzi a Comisiei Econ. Înainte de a-i spune bun venit uh, domnului Neil Stigesen, uh, președintele Consiliului Bugetar European, să adoptăm ordinea de zi, dacă nu sunt obiecții. Nu Uh, am un alt anunț, dar potrivit uh, regulilor trebuie să vă spun ce s-a întâmplat la instituțiile, uh, la negocierile interinstituționale pe 25 octombrie al doilea dialog PEP a avut loc pe baza unei propuneri de compromis făcută de raportor. Cele trei instituții au ajuns la un acord asupra unor definiții la articolul 2, principiul general pentru distribuția în articolul 18, controlul uh, produsului și guvernanța în 22, riscurile uh, biometrice în 42 și sancțiunile uh, în articole 58-59. În urma discuțiilor nu s-a ajuns încă la un acord în ceea ce privare autorizația de către EOPAS sau autoritățile naționale competente, includerea IOPS și uh, dispozițiile generale privind uh, libertatea de a furniza servicii. Următorul uh, trialog are loc pe 15 noiembrie. Putem să trecem la punctul 4, schimb de opinii cu Nils Tigesen, președintele Consiliului Bugetar European. Acesta a fost înființat în urma unui raport uh, al președintelui privind uh, finalizarea Uniunii uh, Economice și Monetare, rolul său, evaluarea adecvării statutului fiscal la nivel de state membre și a face sugestii pentru cadrul fiscal european pe 10 octombrie anul acesta uh, a fost publicat al doilea raport anual. Raportul trece în revistă modul în care a fost uh, pus în aplicare cadrul uh, fiscal în 2017, arătând aspecte negative și pozitive și ce se poate face pentru a îmbunătăți lucrurile. De asemenea, recomandări pentru a eficientiza cadrul fiscal uh, și pactul fiscal european, discuția uh, uh, regulilor fiscale și consecințele uh, neconfirmării sunt priorități pe ordinea de zi. Se va discuta DBB-urile, după cum știți, uh, sunt niște chestiuni uh, foarte importante cu unele state membre, în special cu unul pe care îl cunosc foarte bine. Deci, uh, momentul potrivit pentru a discuta dispozițiile fiscale. O vom face după ce auzim partea introductivă făcută de profesorul Tigesen. Domnule profesor Tigesen, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Am uh, beneficiat în Consiliu de astfel de schimburi de opinii cu Comisia Econ anterior și uh, aștept aceste momente. Ați reamintit deja membrilor uh, în legătură cu mandatul nostru. Acest mandat ne pune într-o poziție confortabilă, în sensul că fie discutăm ce s-a discutat în trecut, în trecutul recent, în legătură cu care avem uh, uh informații, deci uh, anul 2017, și suntem autorizați să facem Uh, propuneri uh, în legătură cu modul în care putem să uh, îmbunătățim regulile pe baza cărora lucrăm. Deci putem să privim înapoi și putem să facem speculații ceva mai liber decât o faceți dumneavoastră în legătură cu viitorul. Cum să continuăm cu unea Economică și Monetară. Am făcut și critici în legătură cu Uh, implementarea în trecut sau am fost uh, prea uh, inventivi în locul în legătură cu viitorul nostru. Raportul pe care îl aveți în față este o evaluare a anului 2017, așa cum am menționat anterior și considerăm că acest an este important pentru că este primul uh, uh, an în care s-au făcut uh, progrese mari în Europa după criză. Înainte de a intra în remarci detaliate și critice, Uh, avem uh, modul în care au fost uh, aplicate regulile. Vreau să subliniez că acest Consiliu Bugetar susține regulile fiscale pentru că un cadru bazat pe reguli este adecvat pentru una economică și monetară pentru a reconcilia responsabilitățile la nivel european cu cele naționale pentru a Uh, îmbunătăți mediul în care lucrăm. Acest scop a rămas uh, central în atenția noastră și în mare măsură a fost uh, realizat și am subliniat acest lucru în raportul de anul trecut. Am felicitat în legătură cu rezultatele, mai puțin anul acesta, pentru că în 2017 situația s-a îmbunătățit în mod semnificativ. Uh, din fericire, acest lucru a continuat și în 2018 uh, și sperăm că se va întâmpla așa și în 2019, așa cum uh, am discutat în iunie anul acesta în ceea ce vește poziția fiscală în 2019. Însă în 2017 și dincolo de acesta Uh, flexibilitatea pe care Comisia a aplicat-o în ceea ce este uh, regulile fiscale a dus uh, un comportament prociclic în unele țări. Uh, noi uh, suntem uh, pentru întoarcerea la reguli uh, simple, nu suntem în favoarea automatismului sau unei simplități exagerate. Fiecare trebuie să aibă latitudinea să aplice aceste reguli. Și noi am formulat o serie de recomandări în legătură cu anul 2017. Uh, Comisia are responsabilitatea împreună cu Consiliul pentru punerea în aplicare a acestor uh, reguli și uh, Comisia a fost susținută de Consiliu. Membrii Consiliului individual Uh, ulterior uh, au criticat uh, în unele situații rezultatul. Însă, pe baza experienței recente, cred că trebuie să privim mai critic și să facem o um, revizuire generală a regulilor și să nu ne concentrăm asupra unor ajustări punctuale într-un sistem foarte complicat. Deci mă întorc la primul uh, slide o să vedeți uh, aici uh, uh, principala structură a raportului rolul pe care l-au jucat consiliile bugetare naționale și în ultimile două capitole și în capitolul 5 Uh, vedem care este experiența cu flexibilitatea din 2015. În capitolul 6 facem sugestii în legătură cu evoluția viitoare uh, pactului uh, de stabilitate și de creștere. Îmbunătarea, uh, îmbunătățirea economiei în generale uh, în uh, anul 2017 a fost în atenția noastră. În al doilea rând, SGP-ul a fost adaptat din două motive, simetria regulilor. Regulile sunt modificate dacă o țară este în dificultate, dar sunt și Uh, corecții atunci când evoluțiile sunt mai bune decât uh, se așteaptă. Și în al doilea rând, pentru că latitudinea care a fost aplicată uh, a, a permis țărilor să-și construiască alt punct de vedere față de recomandări. Apoi, utilizarea câștigurilor neașteptate acestea nu au fost uh, utilizate în mod uh, armonios. Cele care au finanțe publice favorabile au profitat de acest lucru în sensul că uh, au consolidat finanțele publice în vreme ce țările mai, rămase mai în urmă au cheltuit prea mult veniturile de care s-au bucurat. Apoi, consolidarea fiscală a fost uh, destul de uh, mică, dar adecvată. O serie de țări au ratat șansa de uh, a reduce uh, într-un ritm mai rapid datoria uh, mare și uh, tampoanele bugetare au fost folosite Uh, orientările Comisiei uh, din noiembrie 2016 uh, nu au fost respectate. O expansiune fiscală de 0,5 nu a fost dorită la vremea când s-a făcut recomandarea, deși informația nu a fost completă. Uh, și privind în urmă ar fi fost uh, nepotrivit să urmăm acest, această recomandare și nu ar fi fost uh, conform cu uh, regulile EGP. Apoi a fost introdusă marja de discreție pe lângă flexibilitatea din uh, 2017, ceea ce uh, s-a aplicat și în 2018 Uh, instituțiile bugetare naționale și instituțiile fiscale uh, naționale au mărit uh, transparența în dezbaterea care a avut loc în țările respective, în România și în Italia, în aceste țări. Consiliul bugetar uh, a, a um, criticat prognozele macroeconomice ale guvernelor respective. Cons celelalte consilii au rămas tăcute, a, um, în parte pentru că resursele au fost limitate, accesul la informații a fost a, um, oarecum restrâns. Comisia negociază cu uh, Uh, guvernele, dar în aceste negocieri uh, consiliile uh, bugetare naționale nu participă. Și la cel de-al șaptelea punct ajungem în felul acesta, simplificarea pactului de stabilitate și de creștere. Am ajuns la concluzia că încercările care au fost făcute pentru a modifica și a flexibiliza pactul nu au fost consecvente. Am propus o simplificare uh, Uh, și o revizuire a guvernanței. Ultimul uh, slide veți vedea aici, uh, pagina 6, veți vedea că propunem o întoarcere la un obiectiv de bază a regulilor fiscale o reducere uh, graduală a uh, nivelului datoriilor. Uh, un instrument pentru a face acest lucru este o regulă privind nivelul etalon care să fie în conformitate cu potențialul de creștere economică pe termen lung a țării respective. Este o reformulare bună care s-a bucurat de susținere în ultimii ani pentru uh, că am uh, propus acest uh, lucru pentru guvernul olandez în 2016 și i-am dat o formă oarecum mai concretă cu o propunere în care specificăm că un astfel de sistem uh, are nevoie de flexibilitate în timp, nu poate să fie aplicat în fiecare an, ci va exista un ciclu de trei ani și există un, uh, nevoia de uh, un anumit grad de latitudine. Acest lucru trebuie uh, aplicat atunci când uh, se face o demarcare clară între evaluarea economică a politicilor unei țări și decizia politică care uh, trebuie să fie luată de Comisie și de Consiliu uh, în ceea ce vrește recomandările pentru o țară. Vă mulțumesc, domnule președinte uh, sunt și alte grafice în, și tabele pe care le puteți analiza. Sperăm că acest raport va fi util în uh, revizuirea uh, regulilor fiscale în discuțiile noastre. Vă mulțumesc pentru prezentarea foarte clară. Și acum începem uh, intervențiile din partea uh, membrilor, din partea PPE, Danuta Hubner. Domnule profesor, aș vrea să fac referire la chestiunea guvernanței pe care ați menționat-o la sfârșit, pentru că, de fapt, vedeți cele două roluri uh, pe care le joacă Comisia Europeană în ceea ce privește monitorizarea uh, conformării cu regulile fiscale, vedeți Comisia ca un gardian imparțial, dar vedeți apoi uh, Comisia ca putere executivă și uh, uh, constatați și rolul său politic atunci când evaluează planurile bugetare și când face recomandări. Apoi, în raport, uh, există un conflict potențial de interese în acest context. Întrebarea mea este, atunci când uh, menționați cele două posibilități, spuneți că la nivelul comisiei s-ar putea uh, crea uh, un, uh, o limită, uh, o um, funcție dedicată care să asigure independența. Și a doua opțiune pe care o propuneți este să externalizați evaluarea analitică economică către unul sau mai multe organisme. Dar, de fapt, evitați să recomandați, recomandați una dintre cele două opțiuni. Uh, nu știu care este punctul de vedere personal în legătură cu soluția care este mai bună. 30 de secunde pentru a doua întrebare. Această trecere Uh, de la uh, reguli bazate pe deficit la uh, cele pe bază de cheltuială. Spuneți că cheltuielile publice trebuie să fie într-un plafon, apoi apar exceptările. Vreau să vă întreb, cum vedeți aceste exceptări în legătură cu regresul economic și posibilitatea de Uh, investiții strategice în aceste perioade de regres economic. Vă mulțumesc! Thank you for Vă mulțumesc pentru aceste două întrebări. E adevărat, nu ne exprimăm o preferință pentru una sau alta, există argumente în favoarea amândurora. Uh, faptul că la nivelul Comisiei activitatea analitică ar trebui să fie mai clar delimitată este un lucru vital pentru că um, tratatul oferă Comisiei posibilitatea de a efectua această supraveghere și sigur pot exista și alte instituții unde se poate face acest lucru mai clar și de asemenea trebuie să existe conformitatea cu utilizarea bază largă a resurselor și tot comisiei revine responsabilitatea elaborării recomandărilor. Externalizarea, iarăși, a fost pusă în dezbatere, este în dezbatere și la nivel oficial, însă nu credem că este o soluție pe care să o putem uh, aplica ca atare. Dacă mă întrebați pe mine, prima pare mai realistă, a doua mm, indică că această externalizare ar, fi, ar putea fi avută în, în um, vedere. În ceea ce privește valorile de referință pentru cheltuieli, aici nu s-ar face o diferențiere între diferitele tipuri de cheltuieli Um, noi analizăm la nivel agregat cheltuielile, însă există um, încercări de a proteja investițiile față de anumite regrese, uh, așa cum uh, am înregistrat uh, în timpul crizei. Și, într-un fel, avem un sistem foarte strict, pentru că 2017, analizat în detaliu, doar două țări au făcut us de această Um, marjă de investiții specială. Și sunt de acord că protejarea unor stimulente pentru investiții ar fi de dorit, însă acest lucru depășește oarecum cele analizate de raportul nostru. Pentru că noi lucrăm cu valori agregate, dar uh, nu ar fi o idee proastă. Mulțumesc, Pervanș Berez. Um, merci, uh, de... Mulțumesc pentru explicații. Spuneți că Analiza bugetară trebuie mai bine separată de analiza politică, însă totodată spuneți că anul fiscal 2017 a fost mai bun, fără ca acest lucru să împiedice rezultatele uh, electorale pe care le-am văzut în Italia. După părerea mea, asta are legătură cu situația economică. Cred așadar uh, că lucrurile trebuie tratate cu prudență. În ceea ce privește continuarea pactului de stabilitate, Cred că intrați într-o dezbatere deschisă la momentul de față și unde cred eu că fiecare recunoaște că trebuie să se facă ceva pentru a remodela acest dispozitiv uh, de standardizare. În acest Parlament am uh, lucrat pe, uh, în ideea unui cod de convergență care acoperă o serie din îngrijorările dumneavoastră, în special faptul că trebuie să se permită statelor uh, să își programeze strategia bugetară pe o durată mai lungă decât un an uh, fiscal. Considerați că aceasta ar putea fi o idee pe baza căreia să lucrați și pe care să o susțineți? Apoi mai este un aspect pe care aș dori să-l integrez. Tocmai i-ați spus, doamnă Iubner, că uh, investițiile au reprezentat o preocupare, o îngrijorare. Însă eu vă mai spun uh, o preocupare, să ne gândim cum uh, contribuie aceste norme la obiectivele Uniunii Europene de dezvoltare durabilă, cum integrăm această preocupare care nu a existat pe masă în momentul redactării pactului de stabilitate și creștere, cum îi spunem. În sfârșit, uh, vreau să mă refer la posibilitatea capacității bugetare a zonei euro uh, integrați în ceea ce ar trebui să fie uh, continuarea convergenței în zona euro? Thank you very much to, uh... Mulțumesc foarte mult, doamnei Berez. Noi am considerat că mandatul nostru este unul care să se concentreze pe revizuirea Pactului de Stabilitate și Creștere. Asta este clar intenția dacă mm, ne uităm cum raportul celor cinci președinți definește mandatul nostru. Noi nu am analizat chestiunile mai fundamentale ale unui cod de convergență așa cum îl descrieți dumneavoastră, deși nimeni nu poate nega importanța și relevanța unui astfel de demers. Însă există o limitare între regulile fiscale pe care vrem să le analizăm și vrem să ne uh, asigurăm că nu se ajunge la divergențe și mai mari și chestiunea mai amplă a convergenței și din perspectiva productivității care fac parte din agentă, dar nu în aceeași măsură deși am, am făcut anumite comentarii întrece în raportul nostru. Investiții, da, într-adevăr, sunt o misiune importantă. Am abordat acest lucru nu doar prin alocări speciale în politicile fiscale uh, ale statelor, am făcut și anumite propuneri de reformă structurală care merg în această direcție, însă s-ar putea să fi fost prea limitate și nu a existat niciodată un fel de uh, um, susține foarte largă pentru o regulă de aur pentru protejarea investițiilor. În ultimii ani ne-am concentrat pe uh, crearea de um, parteneriate public-private, planuri de investiții, planul Juncker. Deci, ideea că investițiile ar putea fi stimulate Uh, mai mult decât uh, doar prin politici fiscale. În ceea ce privește um, cerințele care vizează creșterea uh, verde, acestea nu au fost discutate de noi pentru că nu dispunem de expertiza necesară. Sper că v-am răspuns la întrebări. Mulțumesc! Doriți să reveniți? Uh, nu ați răspuns la întrebarea cu capacitatea fiscală. În raportul din vara trecută am arătat că privim cu simpatie ideile care vizează capacitatea fiscală. Cred că criza ne-a arătat că există situații în care chiar și cele mai inteligente politici monetare internaționale și naționale nu pot asigura o dezvoltare stabilă. Suntem așadar în favoarea unei capacități fiscale centrale, dar pentru ca acest lucru să funcționeze și ca să poată să fie adoptat și din punct de vedere politic, regulile naționale trebuie să funcționeze. Există o anumită analogie aici între discuția pe care am avut-o în ceea ce privește Uniunea Bancară, între reducerea riscului și partajarea riscurilor, cele două ar trebui să meargă mână în mână și de asemenea considerăm că există un rol constructiv și pentru capacitatea fiscală uh, centrală uh, dar o condiție necesară este uh, îndeplinirea regulilor fiscale naționale pentru a nu submina uh, dorința țărilor de a uh, respecta regulile naționale. Ne dăm seama că discuția este într-o etapă foarte preliminară și Comisia propune un program de stabilizare a investițiilor, uh, dar care este totuși limitat și va trebui suplimentat și cu alte inițiative, însă noi încurajăm această discuție și ne preocupă faptul că Comisia a amânat atât uh, această discuție cât și cea cu privire la regulile fiscale um, pe o dată um, de stabilit în uh, viitor, depășind chiar cadrul anului viitor. Mulțumesc, Bernd Luke! Bună ziua, domnule Tighe, am să vorbesc germană. Aș dori în primul rând să salut propunerea dumneavoastră de a coopta foruri independente atunci când este vorba de a evalua ce derogări și flexibilități ar trebui să poată fi folosite. Acest lucru mi se pare foarte rezonabil. Însă dacă mă uit în rest la noile reguli fiscale, am senzația că sunt mult prea flexibile. Un ciclu de supraveghere de doar 3 ani ar însemna că după primii trei ani ar fi dat un singur, doar un avertisment și doar după șase ani s-ar trece la sancțiuni, ceea ce mi se pare foarte târziu. Aici v-aș ruga să argumentați de ce vreți să fiți atât generos aici. În al doilea rând, propunerea dumneavoastră legată de ancora fiscală vă raportați doar la cota de îndatorare de 60% eliminând uh, criteriul de 3% deficit, uh, eliminați tocmai criteriul pentru care pot fi date sancțiuni dacă uh, sunt, e încălcată această regulă, iar în prezentarea dumneavoastră nu găsesc niciun fel de Uh, sancțiuni clare și de aceea vă întreb, se dorește crearea de posibilități de sancționare sau cu propunerea dumneavoastră acestea se elimină? O altă întrebare în ceea ce privește politica în domeniul cheltuielilor. Aici uh, Lucrurile arată ca și în cazul propunerilor Comisiei în ceea ce privește stabilizarea investițiilor, în sensul că important este cheltuirea banului. Însă îmi lipsește acel criteriu de a raporta investițiile publice și la productivitate. Cum putem să ne asigurăm că uh, această stimulare nu se referă doar la cheltuirea de bani, ci va avea și efecte uh, asupra macroeconomiei. Investițiile, sigur, trebuie asigurate și aș saluta faptul dacă ați putea uh, crea o regulă și în acest caz. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lucă, pentru aceste întrebări. Aveți dreptate. Intenționăm în propunerea noastră să mm, nu mai uh, punem accentul atât de tare pe regula de 3% și pe partea de deficit structural. Deficitul de 3% a dus la anumită credibilitate publică pentru că de asta publicul pare să fie informat, însă pe de altă parte, poate fi privit uh, ca fiind arbitrar și poate cam prea ușor de îndeplinit, așa cum constatăm în uh, mediul de astăzi, unde toate statele se încadrează destul de confortabil uh, în această regulă, în pofida situației uneori precară a finanțelor lor publice. În ceea ce privește reducerea în timp a, a gradului de datorare sub 60%, nu le facem iluzii că ar, s-ar întâmpla prea repede. Poate în 15-20 de ani, însă trebuie mers în această direcție uh, într-un ritm care inițial a fost uh, numit uh, excepțional, așa cum specificăm în ultimul nostru capitol. Sigur, Aici um, vorbim de mai multă flexibilitate pentru că se permite o oarecare stabilizare și facem și aici recomandări în ultimul capitol, astfel încât tranziția să nu fie una brutală însă nu este o opțiune de tip soft, pentru că dacă vă uitați mai departe, veți constata că ar presupune un surplus uh, public semnificativ timp de mai mulți ani în acele țări cu o datorare publică ridicată. Deci nu cred că este o soluție foarte soft. Aici vorbim tot de o măsură agregată și nu facem distinție aici între tipul de cheltuieli. Sigur că Um, dacă populația dorește să plătească mai multe impozite, um, se pot uh, face uh, cheltuieli suplimentare. Dacă nu, poate trebuie reduse. Cu excepția cazului în care PIB-ul nu ar crește în mod uh, semnificativ. Eu cred că regula de 3% um, ar trebui făcută mai acceptabilă din punct de vedere politic, însă dumneavoastră sunteți un mai mai buni uh, cunoscători acestui lucru. Și dacă mai adăugăm aici și considerente care țin de calitate, care oricum fac parte din procesul normal de supraveghere, e bine, dar este foarte greu de utilizat uh, acest criteriu în cadrul uh, regulilor în sine. Domnul Luche, nu ați răspuns la întrebarea mea legată de sancțiuni, faptul că Uh, practic se desfințează sancțiunile prin propunerea dumneavoastră. Nu uh, anulăm sancțiunile, ci le legăm de acest nou sistem de a reducere a gradului de îndatorare și de limitare a creșterii cheltuielilor. Și dacă uh, nu s-ar face acest lucru, s-ar uh, declanșa uh, anumite uh, sancțiuni. Deci s-a modificat mecanismul care declanșează sancțiunile. Doamna Nactegal, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc invitatului nostru pentru prezență. În momentul de față, cred că trăim în vremuri foarte interesante. În ultimii 10 ani, s-a creat o ordine nouă pentru sectorul financiar european și acum trebuie să promovăm rezistența și creșterea, astfel încât să avem economii rezistente. Deși salut uh, crearea um, Consiliului Bugetar European, totuși mai sunt multe lucruri de făcut și aș dori să vă întreb uh, câteva lucruri. În primul rând, în ceea ce privește raportul uh, excelent anual pe care l-ați publicat anul trecut, unde uh, Uh, constatați că uh, organismul independent din Italia a avertizat împotriva uh, prognozelor prea pozitive care au fost folosite la conceperea bugetului. Dacă sunteți de aceeași părere, ci ce ar trebui făcut pentru a garanta o prognoză economică independentă în toate statele membre. Și a doua întrebare se referă la evaluarea independentă în ceea ce privește pactul de stabilitate și creștere. Sigur că e nevoie de mai multe controle. Credeți că um, Consiliul Bugetar European ar putea duce la sporirea acestor uh, controle încrucișate oarecum prin participarea la elaborarea rapoartelor specifice de țară sau a recomandărilor aferente. Deci, iată, cele două întrebări ale mele. o misiune primară în funcționarea Consiliului Bugetar Național este monitorizarea previziunilor macroeconomice ale guvernelor și anumite consilii fiscale fac acest lucru foarte bine, însă acest lucru presupune foarte multe resurse. Alte consilii fac niște verificări mai puțin formale. Și asta declanșează și anumite întrebări critice. Am văzut în trecut că au existat uh, anumite probleme în ceea ce privește prognoza bugetară. Însă sigur că uneori există tendințe la nivelul guvernelor de a fi puțin prea optimiste în ceea ce privește um, evoluția economică viitoare o problemă mai dificilă pentru Consiliile Naționale Fiscale este uh, capacitatea de a face un studiu calificat și detaliat cu privire la modul în care politicile guvernamentale au un impact asupra evoluției economice de, uh, din viitor. Acest lucru este dificil de făcut, presupune un contact foarte strâns cu guvernul, nu doar cu uh, Ministerul Finanțelor, dar și cu ministerele ordonatoare de credite și mm, ideal uh, ar fi să poată face acest lucru. În mandatul nostru figurează și facilitarea de bune practici între consiliile fiscale naționale. Până acum nu am avut resursele necesare pentru a ne angaja și în îndeplinirea acestei misiuni. Însă în raportul nostru din acest an subliniem uh, două consilii care au mers uh, destul de departe prin crearea unei aure de autoritate în țările lor. Este vorba de Regatul Unit și Slovacia. În Regatul Unit, uh, Consiliul Fiscal a preluat previziunile macroeconomice de la Ministerul Finanțelor și Cred că astfel de practici ar putea fi răspândite. Eu cred că nu se va putea face o supraveghere doar la nivel uh, descentralizat. E nevoie de o coordonare cu Comisia, însă uneori apare un conflict, așa cum am arătat și în prezentare, între un Consiliu fiscal național care uh, e critic la adresa guvernului, dar apoi uh, urmează negocieri pe recomandări, pe cifre și în final, până la urmă, Consiliul Fiscal nu are nimic de spus. Asta este o practică pe care am dorit să o modificăm. Dar asta ține de o chestiune națională mai degrabă de una europeană. Însă urmărim cu atenție aceste lucruri și cred că garantarea independenței consiliilor fiscale a fost o inovare foarte importantă. Mulțumesc foarte mult. Trebuie menționat aici că avem două cazuri. Primul caz uh, când nu apare o validare și apoi guvernul uh, își modifică previziunea. Uh, în actuala situație nu există validare, dar nu s-a făcut o modificare a previziunii economice. Mm, aceasta Văd că din partea verzilor nu există vorbitori. Domnul uh, Anemanț, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, voi vorbi neerlandeză. Domnule profesor Tigesen, vreau să vă vorbesc despre un caz anume și în Belgia. În raportul anual ați spus că Belgia se află într-un ciclu, că nu există procedură de uh, deficit excesiv, iar uh, poziția Comisiei este prea relaxată, dacă am înțeles eu bine ce ați spus. Procentajul despre care vorbim este 103%. Apoi e un sold uh, al treilea an la rând și, încă o dată, Comisia, împreună cu domnul Juncker, au început să se concentreze pe acest caz, să-l scoată în evidență. S-a spus apoi că toate informațiile au fost doar niște știri false. Așadar, vă întreb, cum evaluați dumneavoastră situația actuală a bugetului Belgiei? Și, de asemenea, vă mai întreb cum evaluați reacția Comisiei și a autorităților belgiene de asemenea. Nu prea sunt expert pe această chestiune, însă am discutat uh, cazul belgian. Am încercat să înțelegem de fiecare dată când au existat controverse sau neînțelegeri, cum s-a făcut o anumită recomandare, cum s-a ajuns la o anumită concluzie și în unele cazuri uh, a fost dificil să reconstruim um, modul în care s-a ajuns la o anumită flexibilitate sau la o anumită uh, situație ca cea din uh, Belgia. Acolo a existat o, un acord în ceea ce privește calcularea impactului unei schimbări fiscale. Neînțelegerea era dacă vorbim de ceva structural sau de ceva temporar până la creșterea veniturilor. Uh, iar acolo Comisia a dat uh, a fost de părere că uh, Belgia ar, fi, ar trebui să primească um, o poziție favorabilă, însă până la urmă s-a dovedit că era vorba de cerințe uh, fiscale, nu de o situație temporară. Asta a fost una. Pe de altă parte, Cred că e doar un exemplu pentru a înțelege cât de greu este să reconstruim uh, deciziile în baza uh, supravegherii impuse de Comisia Europeană. Mai este și un exemplu unde Belgia a exploatat uh, marja uh, conformității așa la nivel amplu în mai multe etape și, de asemenea, un alt exemplu care arată cum se adaugă flexibilitate dincolo de cea care există deja în dispoziții, prin interpretare, așadar, ducând la potențial de abatere de la norme în câțiva ani. Nu uh, pot să vă spun care este rezultatul corect, însă eu cred că e nevoie de mai multă prudență din partea Comisiei. Trebuie să explice în termeni economici de ce a luat o anumită decizie. Mulțumesc. Mulțumim, spune președintele. Putem trece la procedura intervențiilor spontane. Și o să încep cu o serie de întrebări și considerații personale. În primul rând, vis-a-vis -vis de viitor. Trebuie să vă spun că versiunea simplificată pe care ne-ați prezentat-o mi se pare foarte interesantă și atractivă, fiindcă, într-adevăr, acest criteriu de referință pentru cheltuieli, care înțeleg că în versiunea noastră este unul net și nu limitat în niciun fel, prezintă o capacitate de adaptare la uh, ritmul ciclic, deci uh, e foarte simplu. Însă eu văd o problemă și nu una minoră, în sensul că atunci când începeți cu un uh, cu asemenea diferențe, uh, de cost și sunt de acord cu dumneavoastră. La început lucrurile pot fi uh, mai uh, văzute ca ceva mai simplu dar uh, și mai blând, dar pe um, parcurs lucrurile se rigidizează. Eu vorbesc ca uh, cetățean al unei țări cu datorie mare și pentru o asemenea țară impactul este foarte uh, semnificativ. Deci, uh, în ceea ce privește condițiile de echitate, dacă nu există un sistem pentru abordarea acestor datorii trecute, acestei moșteniri, impactul normelor fiscale, în special dacă nu se combină cu un sistem care să abordeze mai bine dezechilibrele uh, din zona euro, atunci riscul este să apare o, o situație disproporționată în practică. Asta e vorbind despre realismul situației, fiindcă dacă am putea să începem de la momentul zero, unde mm, datorile să nu fie foarte diferite, da, uh, sunt de acord că în combinație cu alte dimensiuni lucrurile ar fi clare, dar cum, uh, ce facem în situația actuală? Cum ați răspunde la această obiecție a mea? Iar al doilea, a doua întrebare se referă mai degrabă, e mai degrabă o observație și vreau să spun că evaluarea uh, pe care ați făcut-o uh, dispoziției de flexibilitate din 2017, diferită din, de cea din 2016, deci practic au existat trei etape, ultima fiind uh, referitoare la marja aprecierii, deci un pic în afara flexibilității, dar care ține de modul de punere în aplicare a normelor. Mă întreb dacă ați evaluat care ar fi fost uh, poziția fiscală a statelor membre fără acele clauze. cum s-ar fi evaluat dacă nu s-ar fi acordat ca atare. Acum ne aflăm într-un moment critic al credibilității cadrului fiscal, pentru că nu discutăm flexibilitatea normelor în sine, ci par să fie puse la îndoială normele însele. Și privind retrospectiv, există un merit se poate, a faptului că s-a arătat că normele pot fi aplicate cu flexibilitate, pentru că e mai simplu să le aperi vis-a-vis -vis de abordarea care spune că normele sunt uh, greșite ele însele și nu o să le aplic pentru că nu mă interesează. Asta e altceva decât să găsești o justificare um, um, a acestora. Și mai e și dimensiunea devierii structurale 0,4, 0,5 uh, într-un uh, caz și 1, ceva în cazul de față. Deci, vis-a-vis, în fața, uh, vis vis de această situație care este relativ nouă, ați face o, reviz, o revizuire a poziției noastre critice vis-a-vis -vis de actul din 2016? Aveți dreptate, poate nu abordăm suficient problema moștenirii a faptului că pornim de la niveluri de datorie foarte diferite. Și politic vorbind, este înțeles, este de înțeles faptul că de la 131% se cere acum un plafon de 60%. Și apoi uh, vin alte seturi de uh, reguli și de indicații. Pe de altă parte, uh, acesta este efectul de spillover care poate fi periculos care și care poate apărea în diverse state membre. Inițial nu s-a vorbit despre crearea unor norme fiscale pentru că efectele de spillover erau văzute ca fiind foarte limitate, însă asta pentru că nu s-a înțeles cât de critice pot fi ele dacă nu există o hotărâre de a crea niște norme. Însă, dacă citiți propunerea noastră, o să vedeți că ea este cât se poate de realistă. Este o situație convergentă, nu e o poziție foarte brutală. Aveți dreptate. A, reglementar, aplicarea automată a regulilor nu ar fi fost fezabilă, însă noi a, spunem că normele au propriul lor ciclu. Poate ele au fost uh, prea dure într-o perioadă 2011-2013, când uh, aproape peste tot în zona euro exista recesiune. Atunci era nevoie o anumită flexibilitate, dar eram prea um, neliniștiți și situația era prea periculoasă pentru a folosi flexibilitatea. Însă, din 2015 încoace, încoace ea a fost folosită tot mai mult pe măsură ce nevoia de flexibilitate a scăzut. Aveți uh, dreptate, există excepții de la acest uh, model și Italia a beneficiat tocmai din acest moment, de, din acest motiv, de o doză excepțională de flexibilitate uh, acceptând uh, abateri de la norme inclusiv. Avem un tabel în capitolul 5 unde rezumăm uh, spunând că uh, efectul pentru Italia a fost undeva pe la 2% din PIB uh, pentru anii 2016-2017, deci destul de mare. Nu spun că a fost o greșeală neapărat acolo, dar a fost o greșeală cu siguranță în alte cazuri și există un motiv bun pentru a avea o poziție oarecum critică și pentru a spune clar că flexibilitatea normelor trebuie să fie o practică ce depinde de situația economică de la caz la caz, nu ceva ce se aplică în mod standard sau în mod prociclic, așa cum s-a întâmplat în 2017, după părerea noastră, și probabil în 2018. O să vedem ce vom spune despre 2018 în viitorul nostru raport. Așadar, da, aveți dreptate, este o mare provocare pentru, în ceea ce privește întreaga logică a normelor, însă am uh, subliniat uh, sprijinul nostru pentru anumite norme interpretate oferind o interpretare generică și ținând seama de trecutul recent. Pentru că poate înainte de 2009 ele au fost uh, aplicate prea blând. nota. da, un minut. Nu vorbim despre nivelul național și în raportul dumneavoastră nu spuneți uh, nimic în legătură cu ce s-ar putea face mai mult la nivel național pentru uh, o cooperare mai bună a uh, autorităților fiscale. Uh, parlamentele naționale nu au timp să integreze recomandele, dar uh, vedeți nevoia de noi modificări pentru a îmbunătăți modul în care cadrul uh, fiscal operează la nivel uh, național, ceva care poate fi îmbunătățit la nivel european? în mod ideal ar trebui făcut mai mult la nivel național, însă este greu. Uh, Eh, sigur, există o înțelegere a regulilor fiscale în toate eh, țările. Eh, de multe ori nu sunt în interesul țărilor sau așa sunt percepute. Însă această dezbatere trebuie purtată și la nivelul consiliilor bugetare naționale ele trebuie să privească critic uh, rata de creștere pe uh, termen uh, lung și să o coreleze cu politica europeană. Am impresia că planurile bugetare, proiectele de planuri bugetare, programele de convergență nu sunt discutate suficient în parlamentele naționale. Uneori sunt privite ca fiind uh, mai puțin uh, importante și e păcat că se întâmplă așa. Mulțumesc foarte mult. A fost uh, un schimb de opinii bogat și pozitiv care poate să continue în actualul Parlament, în următorul mandat Uh, în uh, efortul de a îmbunătăți și uh, regulile noastre fiscale. Pentru îmbunătățirea instrumentelor de guvernanță și pentru îmbunătățirea Uniunii Economice și Monetare. Mulțumesc pentru prezența noastră aici și trecem la punctul următor. Next item. Uh, we uh, în următorul uh, punct uh, avem uh, proiectul uh, Anei Maletici, în legă, Ivanei Maletici, mă sculați, în legătură cu stadiul dezbaterii privind viitorul Europei. Ai cuvântul, Ivana. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră, dar și tuturor colegilor uh, care au depus amendamente și uh, mi le-au trimis. Nu a fost, de fapt, ușor uh, să ajungem la uh, un compromis, uh, pentru că uneori punctele de vedere au foarte divergente, însă cred că la următoarea întâlnire a raportorilor din umbră vom finaliza aceste compromisuri. De pildă, ceea ce este foarte bine, suntem de acord asupra jaloanelor uh, din uh, acest aviz și suntem de acord că trebuie să avem în vedere toate elementele legate de competențele ECON și puțin dincolo de acestea. Încercăm să includem în uh, compromisul aceste aspecte. Dar în unele privințe nu am reușit să facem acest lucru uh, în ceea ce privește Uniunea Bancară, avem o abordare oarecum uh, diferită. Unii colegi ar dori o finalizare pas cu pas uh, uh, și asta față de cei care susțin o finalizare rapidă, apoi puncte de vedere diferite în legătură cu SDPS. Deci Uh, vom vedea uh, la finalul întâlnirii cum uh, vom încheia și această parte, apoi Uniunea Piețelor de Capital. Am hotărât să implicăm oarecum IMM-urilor importanța unei astfel de uniuni a piețelor de capital, care ar fi o sursă de capital suplimentar pentru IMM-uri, apoi procesul de adâncire și de finalizare a Uniunii Economice și Monetare. Aici avem o propunere cu privire la necesitatea ca uh, capacitatea fiscală a zonei uh, euro să fie uh, Uh, salutată și să uh, susținem noi uh, instrumente de convergență și stabilizare, inclusiv programul pentru șomaj, pentru că această, acest program european pentru șomaj nu a fost încă nu au fost făcute propuneri, avem propuneri cum ar fi Invest EU deci ar trebui să avem și un astfel de program. Sper să ajungem la un compromis uh, solid. Există deja o propunere în acest sens. Apoi uh, trebuie să discutăm importanța programului de susținere a reformei, unii colegi uh, susțin acest program, alții nu sunt atât de dornici uh, să susțină programul de susținere a reformelor, dar vor să uh, susțină um, funcția de stabilizare la nivel european. Deci și aici trebuie să ajungem la un compromis, precum și punctul nostru de vedere cu privire la PSC, Pactul de Stabilitate și de Creștere, propunerea de a îl reforma sau de a respecta respecta pe deplin clauzele de flexibilitate uh, incluse în acest uh, pact uh, și care nu sunt puse în aplicare așa cum ar trebui. În ceea ce privește InvestEU, o mai mare transparență și o mai bună comunicare cu cetățenii sunt elemente importante pe care le vom cuprinde în compromisuri. Mulțumesc pentru grupul S și D. Beres. Mulțumesc. A fost prima întâlnire a raportorilor din umbră. Costa Magdides nu a putut să vină astăzi la această ședință. În primul rând, aș vrea să fac o remarcă orizontală. Pentru că raportul Uh, care se discută în uh, AFCO este importantă în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene. Și în calitate de Comisie ECON avem uh, un aviz sub conducerea raportoarei noastre, ceea ce este corect. Însă în urma discuțiilor care tocmai au început, întrevăd riscul ca printr-un raport din propria inițiativă o, un aviz al acestei comisii avem uh, o evaluare definitivă a unor uh, unor propuneri foarte concrete aflate în uh, fața noastră spre analiză. Și s-ar putea să avem puncte de vedere diferite asupra unor aspecte care nu sunt finalizate. Nu aș vrea să închidem cu votul privind acest aviz am lucrat uh, asidu pentru ca această propunere să fie cât mai uh, bună. Sigur, sunt mai multe propuneri uh, care sunt analizate, cum ar fi Invest EU, funcția de stabilizare a protecției investițiilor sau programul de susținere a reformelor. Le-am menționat pe acestea trei și uh, acestea mă preocupă mai mult decât uh, realizarea unui uh, compromis. Propunerea mea ar fi să sau propunerea sau abordarea noastră generală a fost deja votată de această comisie și cred că asta este baza Uh, pertinentă. În ceea ce privește aspectul pe care Costa Mavrides m-a rugat să îl ridic în discuție și anume finalizarea uh, Uniunii Bancare, un element important, uh, o Uniune cu puteri de pline, inclusiv EDIS. Un al doilea aspect pe care a dorit să-l menționez uh, această idee că atunci când vom discuta uh, reforma semestrului european, trebuie să ținem cont de noua sau noile dimensiuni care nu sunt reflectate suficient în propunere în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și modul în care transformarea mediului economic și social ar trebui să fie integrată în semestrul european. Și un al treilea aspect, nevoia de a ilustra și uh, de a construi mai departe pe pilonul european al drepturilor sociale. Ai putea să spuneți că nu este o preocupare a Comisiei Econ. Uh, aș putea să verific. Nu știu de ce Apple nu are un aviz și, desigur, în calitate de Comisie Econ, am spus întotdeauna că trebuie să ținem cont de dimensiunea socială a Uniunii Economice și uh, Monetare și nu trebuie să trecem cu vederea această dimensiune. Apoi, uh, lupta în legătură cu uh, divergențele, cred că uh, Costa Mavride spune că este un aspect pe care trebuie cu siguranță să îl discutăm. Cât privește noile instrumente, le susține, însă din nou uh, m-aș întoarce la remarca uh, pe care am făcut-o la început, nu trebuie să ne uh, antepronunțăm în ceea ce privește negocierile pe aceste dosare. Cât despre fondul de coeziune, colegul meu dorește să reamintesc că poziția care a fost supusă deja la vot în această comisie, corelarea cu condiționalitățile macroeconomice, nu trebuie să constituie poziția noastră. Vreau să reamintească cât de important este acest uh, raport înainte de următoarele alegeri europarlamentare și uh, este gata să se realizeze orice compromis viabil. Mulțumesc, nu văd alți raportori din umbră care să intervină. Deci, după raportorii din umbră... Mulțumesc, domnule președinte. Eu intervin la procedura intervențiilor spontane pentru că am și ocazia să lucrez uh, cu doamna Maleci pe acest raport și, în primul rând, vreau să-i mulțumesc doamnei raportor uh, din partea Comisiei Economice pentru aportul adus la acest raport. După cum spunea Pervon Perez, în Comisia AFCO noi suntem pe cale să redactăm un uh, raport pe care l-am numit poate pretențios viitorul Europei. Adevărul este că viitorul Europei rămâne să fie scris Însă, ideea pe care o contextualizează uh, această, uh, acest raport este aceea de a actualiza toate documentele și toate dezbaterile care s-au desfășurat în ultimii ani în acest Parlament și nu doar aici. Toată dezbaterea publică privind viitorul Europei, din perspectiva uh, dovezilor clare de funcționare incorrectă și de nevoi de integrare mai bună pe mai multe planuri. Așadar, acest raport are un copil care se referă la partea economică. Și ceea ce dorește Comisia pentru Afaceri Constituționale este ca această comisie, ECON, să fie cea care să ne spună uh, în mod clar care sunt liniile în care să continue această dezbatere privind viitorul Europei, dat fiind faptul că aceasta este comisia cea mai potrivită să o facă. Și în acest, semn, uh, în acest sens uh, vă semnalez deja dorința de a mă pune de acord cu doamna Malecic și cu raportorii din umbră pentru a vedea care este, după cum spuneam, contextul și modul în care raportul să reunească uh, acordul uh, unanim al dumneavoastră, pentru că noi ne dorim uh, ca acest raport să treacă, să nu uităm că articolul 54 din Uh, regulament stabilește uh, că uh, cele două comisii ale noastre trebuie să colaboreze și atunci noi ne dorim ca raportul ECON să se integreze întru totul în raportul Comisiei pentru Afaceri Constituționale. Aceasta este propunerea noastră și vis-a-vis -vis de efectul de care spunea doamna Beres, trebuie să nu uităm că noi nu pretindem că acest raport uh, va conține toate soluțiile în dezbatere privind viitorul economic al Uniunii, însă ne dorim ca Econ să ne transmită liniile generale vis-a-vis -vis de marile teme din materie economică și financiară care sunt în discuție, cum ar fi guvernanța Uniunii Economice și Monetare, Uniunea Bancară, politica fiscală, cadrul financiar multianual, resursele proprii, bugetul comunitar. Și vis-a-vis -vis de aceste chestiuni, nu ne dorim ca această comisie ECON să reia dezbaterile, ci să ne prezinte documentele pe care le-a elaborat deja, să se bazeze pe ele. Cam aceasta este direcția în care ne-am imaginat noi că vor evolua lucrurile. Și vă reamintesc că interesul Comisiei pentru Afaceri Constituționale este să adopte întru totul raportul Comisiei dumneavoastră și în acest sens, după cum spuneam, intenția mea este să lucrez în bilateral cu autoarea raportului, doamna Maleti, căreia vreau să-i mulțumesc pentru colaborare. Mulțumesc frumos! Thank you. Um... Mulțumesc! Alte intervenții? Raportoarea are cuvântul. Mulțumesc foarte mult și eu doresc să subliniez faptul că uh, e bine că uh, avem o cooperare uh, bună cu AFCO și sper că în final vom reuși să punem la oaltă propunerile noastre și avizele noastre care se regăsesc deja în raportul AFCO sunt uh, o serie de aspecte legate de uh, chestiuni de competența ECON și cred că vom uh, putea să discutăm aceste puncte. Sunt întru totul de acord. Poate că e mai bine să nu încercăm să punem punct uh, în, prin acest aviz uh, uh, la aspecte care trebuie să fie discutate ulterior și în alte dosare. Trebuie să discutăm adâncirea Uniunii Economice și Monetare, alte aspecte ale zonei euro. Trebuie să susținem convergența statelor membre care nu sunt încă în zona euro și cred că în final vom uh, clarifica acest aspect uh, în avizul nostru. În legătură cu ceea ce ați menționat, uh, doamnă Beres, ceea ce a spus colegul Mavrides cu privire la fondul de coeziune, uh, Uh, să spunem că nu există această corelare, această trimitere la condiționalitățile macroeconomice. Cred că mai bine este să discutăm acest lucru atunci când vorbim despre regulamentul privind dispozițiile comune uh, de asemenea, sunt de acord cu uh, schimbările climatice, uh, drepturile sociale, uh, toate acestea se vor uh, regăsi în uh, aviz și vom uh, vedea cum vom putea rămâne la acest nivel general de abordare, dacă acest lucru este posibil. Mulțumesc! Mulțumesc! Bun, spune președintele. Am uh, analizat astăzi amendamentele. Votul va avea loc pe 19 noiembrie. În ceea ce în uh, privința celor spuse de domnul Atundo, care este și membru în uh, Comisia AFCO. Uh, e vorba de articolul 54, așa cum bine a spus, însă așteptăm ca în uh, domeniul Uniunii Economice și Monetare, AFCO trebuie să evalueze contribuția Econ ca bază pentru uh, textul ulterior. Contăm pe acest lucru și vom urmări de aproape. Mulțumesc foarte mult! Acum avem sesiunea de vot. Uh, ne oprim pentru 10 minute. So, dear colleagues, uh, please, could you take seat and... Uh... Dragi colegi, vă rog, testăm uh, consolele de vot. Vă rog, votul s-a deschis. După test, Okay. We I see other colleagues coming. Ok, se pare că mai vin și câțiva alți colegi. Iată, stăm 39. Bun. Închidem votul. Punct pe procedură din partea doamnei Peramaș Perez. Domnule președinte, Vom vota un uh, raport în uh, ceea ce privește uh, plățile transfrontaliere. De la începutul acestei după amieze, în fața acestei săli, au fost prezenți lobiști care își apără poziția și au distribuit celor care intră în sală instrumente de lobby în legătură cu modul de a vota. Acest lucru este contrar uh, exercitării mandatului nostru. Știu că sunt autorizați uh, să circule în interiorul Parlamentului, însă uh, în momentul în care vom vota, nu cred că uh, trebuie să fie prezenți lobiști care să ne spună ce și cum să votăm. Thank you. Mulțumesc, sunt de acord cu dumneavoastră că nu e corect și de aceea aș ruga secretariatul să verifice dacă se poate opri um, acest uh, comportament pentru că avem reguli clare care trebuie respectate iar aceste reguli nu includ și publicitate pentru o anumită poziție în afara sălii în care se votează. Deci, propun să începem cu votul pe raportul lui Ashley Fox, furnizorul european de servicii de finanțare participativă pentru întreprindere, amendamentul 27, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm în bloc 184 până la 186 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentele 188 și 189 pentru împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Closed S-a închis votul. Respins. 27 la 16. Amendamentul 29 pentru. Împotrivă abține respins. 190-198 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul A pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 196 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Amendamentul 31. 31 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Amendamentul 197 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Compromisul B, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă. Verificăm. 45 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 23 la 20. Amendamentul 219 e caduc. Compromisul I pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 28 pentru, Da, nu figurează pe <clears throat> lista mea de vot. Amendamentul 70 pentru împotriva abține respins. Amendamentul 262 pentru împotriva abțineri respins. Continuăm. 135-131 pentru împotriva abțineri respinse. 187 pentru împotriva abțineri se adoptă. 220 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 28 e caduc. Yeah, yeah. It's not clear. It's written, it gives the opposite meaning. Sorry. Compromise J in... Compromisul J. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Deci, votăm 71 și 265 pentru, împotriva, abțineri respins, 266 pentru, împotriva abțineri respins, 264 pentru, împotriva abțineri respins, 267 pentru, împotriva abțineri respins, compromisul C pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul D pentru, împotriva abțineri respins, amendamentul 224 E respins. Deci trecem la 49 pentru la 49 de pe pagina următoare. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul F pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 235. Am spus 235. Da, da. Astăzi nu e o zi bună. Amendamentul 235. Pentru, împotrivă. Verificăm electronic. Vote is closed. Is adopted. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 238 pentru, împotrivă. Verificăm. 238 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 239 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul H pentru împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem așadar la compromisul K pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 226 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. La 226. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 282 e caduc. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul P, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua. Verificăm. Vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Q pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 316 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul R, prima parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. Dacă doriți să verificăm, verificăm. 109 acum pentru, împotriva abțineri. PPE-ul e împotriva la 109? Verificăm atunci. 109. Vote is closed. Is... S-a închis votul, se adoptă 23 de voturi pentru, la 20 împotrivă, 110 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 111 cu amendament oral din partea raportorului pentru, împotrivă. PPU dorește să intervină? să e pentru? Verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul A. A pentru, împotrivă. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AB pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 132 cu amendament oral din partea raportorului. De fapt, două amendamente orale. Deci, unul. Pentru, împotrivă, Verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 24 la 20. Votăm uh, acum în bloc. 133 și 134 pentru, împotrivă, abțineri. PP-ul e împotrivă? Verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Respins. Compromisul S pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 333 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 334 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul T pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri respins. 146 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 147 pentru, verificăm. La 147 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul respins, 25 la 19, 148 pentru, împotrivă, abțineri, respins, compromisul V pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, amendamentul 156 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 157 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 158 pentru, împotrivă, abține, respins. 159 pentru, împotrivă, abține, respins. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri, respins. Deci, votăm 151 pentru, împotriva abține, respins. 160 pentru, împotriva abține, respins. 6 pentru, împotriva abține, respins. 150 pentru, împotriva abținere se adoptă 162 pentru, împotriva abținere se adoptă 161 pentru, împotriva abțineri respins 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă 163 pentru, împotriva verificăm 163 s-a deschis votul. se adoptă cu o largă majoritate. S-a închis votul. Com- compatibil cu 8. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul W pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul X pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru împotriva abțineri se se adoptă 12 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 170 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 171 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 172 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 173 pentru, împotriva abțineri respins, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 20 pentru,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 26 și 180 și 181, toate trei? Nu. De deci 26 și 180 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 181. E ca caduc. 182 a fost retras, deci 27 și 183 pentru împotrivă, abțineri, <clears throat> se adoptă. Votăm propunerea comisiei astfel cum a fost amendată. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 38 de voturi pentru, 5 împotrivă, nicio abținere votăm uh, decizia de a angaja negocieri interinstituționale. Vot cu apel nominal să deschis votul. S-a închis votul. 38 de voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri, deci avem majoritate calificată. Felicitări uh, raportorului. Trecem la următorul raport, Serviciul de Finanțare Participativă 2. Favor. Compromisul C pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul A pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral privind considerentul 2 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul uh, oral uh, privind considerentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Votul privind uh, com propunerea comisiei cu amendări. O să deschis votul. S-a închis votul. 41 pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri. Se adoptă. Pot, votăm decizia de lansare a negocierilor interinstituționale. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 40 pentru, 3 împotrivă, 0 abțineri. Felicitări raportoarei. Trecem mai departe la raportul domnului Paul Tang. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, PP e pentru, abțineri se adoptă, compromisul A pentru, împotriva, abțineri se adoptă, amendamentul 91 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, amendamentul 94 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul B pentru, împotriva, abțineri se adoptă, amendamentul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 109 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 21 de voturi împotrivă și 18 pentru. Compromisul C pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul D, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul D, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul E, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul E, partea a doua, pentru, verificăm, să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 23 voturi împotrivă, 16 pentru. Prin urmare, votăm celelalte amendamente. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 228 pentru, împotrivă. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 22 pentru, 21, 22 împotrivă, 21 pentru. Amendamentul 229 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 230 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 231 și 233 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 232 pentru, împotriva abțineri se respinge. 235 și 236 pentru, împotrivă. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul, se resping. Amendamentul 237. 137 așadar. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 241 cu amendament oral de la Sirca Pietikainen pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă, Compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul N pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul O pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul P pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Q pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul R pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul S. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 77. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 cu amendament oral din partea raportorului. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 78. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 79. Pentru împotriva. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul T pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul U pentru, împotriva abțineri se, res- se adoptă. Votăm propunerea comisiei cu uh, amendamente. Vol prin apel nominal. să a deschis votul. S-a închis votul. 41 pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri. Votăm decizia de a lansa trialogul. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 39 pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri. Felicitări raportorului. Trecem acum la raportul Evei Maidel privind um, plățile transfrontaliere, amendamentul 62 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul minus A, asta e ceva nou, <laughs> minus A, pentru, împotriva, abțineri se adoptă,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 Compromisul G. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20, 20. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul O pentru împotriva abțineri se adoptă, se votează propunerea comisiei cu amendamente, vot prin apel nominal, să deschizi votul. S-a închis votul. 37 pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri. Votăm decizia de a lansa trialog. Vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 38 pentru, 5 împotriva, nicio abținere. Felicitări raportoarei. Așadar, am terminat. Următoarea reuniune are loc luni, 12 noiembrie, de la 19.30 până la 22.30. Mulțumesc, ședința s-a încheiat.